dacă pachetul, dacă pactul pentru creștere și stabilitate care a fost renoit va fi bazat pe noi temelii pentru ca, începând din perioada 2014, se poate include de pildă și sancțiuni, pot să um, mă gândesc că nu punem aceste temelii sub semnul întrebării. Dar, într-adevăr, cum spunea domnul uh, Benion, dacă interpretăm prea mult, dacă intrăm în prea multe detalii, prindem, pierdem un aspect important. Indiferent uh, de situația în care se află cetățenii aceștia, s-ar putea confrunta cu probleme majore. Cred că e nevoie de o poziție foarte clară. Însă sunt convins că în cele din urmă vom putea găsi aici un compromis. Trebuie însă să avem grijă să nu uh, venim cu derogări, cu excepții care să genereze o interpretare suplimentare. Uh, Vrem ca acest pact pentru stabilitate și creștere să ofere cetățenilor siguranța pe care au așteptat-o atâta timp. Dacă vom putea atinge acest obiectiv, vom face un pas important. Cred că avem în fața noastră un aviz foarte important și cred că ar trebui să îi răspundem cu posibil. Și uh... mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia? Ehm, nu? Alo. Nu? Atunci votul va avea loc mâine, iar Comisia Regii va ține cont în cadrul votului său din 10 și 11 iulie. Încă o dată, într-un astfel de caz. Eu spun că <laughs> Comisia Regii va ține cont de avizul nostru. E bine să știți că Comisia Regii nu o să țină cont de nimic dacă raportorul nu-și susține punctul de vedere. Știți cum se întâmplă lucrurile atunci când um, ni se furnizează un aviz. Raportorul trebuie să își asume avizul până la capăt și să-l sprijine în fața Comisiei competente pe fond. Vă spuneam uh, acest lucru pentru că ar fi păcat să ne implicăm atât de mult și apoi pozițiile noastre să nu fie luate în seamă. Punctul 7 acum. Aici vom analiza amendamentele de compromis privind raportul domnului Tamaș Deutsch un raport uh, privind un aviz care va fi înaintat Comisiei INTA cu privire la regulamentele Parlamentului și Consiliului în materie de acces al bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijin a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe. Domnule raportor, aveți cuvântul. Köszönöm a szót, eh, kedves elnök tisztelt! Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Proiectele de aviz pe care le discutăm în cadrul acestei comisii abordează puncte, abordează aspecte foarte importante și cred că avizul meu nu face excepție. Doamna președinte a citit deja titlul acestui proiect de aviz și, după cum vă spuneam, e vorba de un subiect important. Va fi vorba de un aviz unde completăm pe fond este Comisia Inter. Comisia noastră este responsabilă pentru aviz. E vorba de abordarea unor întrebări importante, precum cum putem deschide și menține deschise piețele europene de achiziții publice pentru bunurile din țările terțe și invers. Cu alte cuvinte, cum pot bunurile și serviciile europene să pătrundă pe piețele achizițiilor publice din țări terțe? Bineînțeles, în cadrul activității mele ca um, raportor pentru aviz, am analizat aspectele ce țin de ocuparea forței de muncă și aș dori pe această cale să le mulțumesc raportorilor din umbră. Aceștia au dat dovadă de deschidere în fața compromisurilor. S-au înaintat 33 de amendamente și cam uh, jumătate din aceste amendamente vorbesc de Convenția Organizației Internaționale a Muncii din 1994 și de standardele stabilite în cadrul acestei convenții. Noi am dorit ca respectivele standarde să fie respectate. Multe state membre ale Uniunii și din afara Uniunii nu au ratificat această convenție. Iată de ce credeam că nu trebuia să menționăm convenția în cadrul articolelor, ci să o menționăm în cadrul considerentelor. În cele din urmă însă am reușit să ajungem la o înțelegere cu acei colegi care au înaintat amendamentele. Prin urmare, trimiterea la Convenția OIM 1994 va fi inclusă într-un amendament orizontal și în câteva alte amendamente care vorbesc despre convențiile internaționale recunoscute. Săptămâna trecută, la Strasburg, am organizat o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a încerca uh, să ajungem la o înțelegere. În urma acelei întâlniri s-au uh, redactat 10 amendamente de compromis. O parte dintre acestea au un caracter tehnic. După cum vă spuneam, Convenția OIM în 1994 a fost înlăturată din text, după care am reușit să găsim soluția despre care vorbeam cu câteva clipe în urmă. S-au înaintat și alte amendamente de compromis pe care am reușit în mare parte să le integrăm în aviz. Marea majoritate a amendamentelor vă recomand să le sprijiniți. După cum știți, ne vom pune de acord referitor la lista de voturi. Am să încerc să contactez colegii pentru a uh, Uh, lămuri orice neînțelegere rămâne în față de lista de vot în uh, ceea ce privește în ceea ce privește amendamentele 34 și 40, cred că acestea merg dincolo de obiectivul acestui aviz. Iată de ce nu voi fi în favoarea acestora. Mă bazez însă pe sprijinul dumneavoastră, pe sprijinul tuturor și încă o dată aș dori să le mulțumesc raportorilor din număr și aștept cu mare interes observațiile colegilor. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich will... Doamna Zippel, vă mulțumesc, äh, doamnă președintă. Înainte de toate, aș dori să-mi cer scuze față de dumneavoastră și față de colegi dacă va trebui să părăsesc imediat, aproape imediat, äh, lucrările Comisiei Ample pentru că trebuie să votăm în cadrul Comisiei Libe, în altă sală. Cred că avem uh, în fața noastră niște compromisuri foarte bune. Ne-am întâlnit în ultimele săptămâni și cred că este foarte important să creăm niște reguli clare în ceea ce privește accesul serviciilor și bunurilor pe piața europeană a achizițiilor publice este foarte important, îndeoseb pentru noi. Um, e un subiect de care ne ocupăm adesea în cadrul Comisiei Empel, și anume uh, ca drepturile angajaților și normele internaționale în ceea ce privește echitatea socială, dar și normele de mediu, ca acestea să fie respectate. Iar uh, dacă se constată uh, încălcări majore, încălcări grave, repetate, atunci este important ca respectivilor operatori economici să uh, nu li se mai permită accesul pe piață. Cred că am ajuns la o înțelegere care urmărește să introducă convențiile internaționale recunoscute în acest Uh, text, iar Convenția OIM 94, o convenție despre care vorbim adesea în diferite um, um, directive, în diferite dezbateri, um, a fost menționată în text. Mi-ar fi plăcut uh, să fie menționat mai frecvent, dar cred că pot fi de acord cu compromisul la care s-a recurs în cele din urmă. Un alt punct despre care a vorbit și raportorul, amendamentul 22, încă o dată pentru aceia care tocmai aruncă o privire peste acest Um, amendament, noi l-am adus pentru a veni cu o clarificare pentru a sublinea foarte clar că ce facem în cadrul relațiilor comerciale internaționale nu urmărește să constrângă sau să exercite presiune asupra uh, țărilor terțe pentru ca acestea să-și privatizeze serviciile. Am uh, subliniat acest lucru și în cadrul uh, legislației europene referitoare la achizițiile publice sau la concesiuni. Încă o dată subliniez, țările terțe um, au dreptul să hotărească ele însele dacă doresc să privatizeze anumite servicii sau să le ofere din partea statului. Încă o dată e o alegere liberă pentru partenerii noștri comerciali sau partenerii uh, cu care avem uh, schimburi comerciale. Uh, Cred că am purtat uh, discuții foarte bune în ultimele săptămâni, n-am putut pune de acord foarte repede asupra unor aspecte și cred că putem ajunge uh, în cele din urmă la o bună poziție comună. Mulțumesc! Merci, Monsieur Kreutzmann. Mulțumesc, domnul Kreutzmann. Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Deja, uh, în ceea ce privește amendamentele, am subliniat că, după părerea mea, uh, nu este necesar să se tematizeze aspectele sociale în ceea ce privește uh, contextul accesului pe piață. Acest punct este uh, tratat uh, în mod amplu în directiva privind um, achizițiile publice. Am vorbit deja cu raportorul în acest sens. Bineînțeles, este important ca, în ceea ce privește criteriile pentru licitațiile publice, um, operatorii economici să fie, uh, bineînțeles, să aibă obligația să respecte aceste criterii, de pildă să nu facă dumping social și așa mai departe. Dar nu cred că trebuie să le uh, respectăm aici. În plus, Repet, e vorba doar de reciprocitatea în ceea ce privește accesul pe piețele achizițiilor publice în UE și în țările terțe. Iată de ce, din păcate, nu pot sprijini o serie de compromisuri. Compromisul A și B uh, vorbesc de abordarea unei lipse de reciprocitate atunci când E vorba de interese importante economice ale UE care sunt în joc sau e vorba de încălcarea unor prevederi importante în domeniul muncii sau în ceea ce privește mediul. Acestea nu au de-a face cu accesul operatorilor economice europeni pe piețele achizițiilor publice în țările terțe. Iată de ce cred că cele doar trebuie eliminate. Compromisul următor vorbește despre încălcarea practicilor economice uh, în țările terțe, trebuie să vedem în ce măsură entitățile uh, active în achizițiile publice practică dumpingul social acolo. Cred că astfel de practici trebuie excluse și acele operatori economici care încalcă prevederile uh, legislației trebuie excluși de pe piața achizițiilor publice. De pildă, dacă Uh, dumpingul social este practicat uh, nu de autoritățile publice, ci uh, de întreprinderi. Compromisul D include două cereri. În primul rând, consecințele sociale și de mediu ale acordurilor economice trebuie analizate. În, primul, în al doilea rând, concesii, criteriile de acordare trebuie uh, să țină cont și de caracterul durabil. Acesta trebuie să joace un rol important. Ultima solicitare o pot sprijini, e vorba de articolul 6, competențele um, autorităților publice. Acestea apar și în uh, considerent. Nu uitați că nu e vorba de un raport din proprie inițiativă aici. În continuare trebuie să ținem cont de uh, directiva pentru de articolul 66 din directiva privind achizițiile publice. Principiul ofertei este unul care trebuie să joace un rol principal. Uh, dacă e vorba de produse standard, uh, avem aici flexibilitate, putem alege în viitor prețul cel mai uh, avantajos din punct de vedere economic. Mulțumesc. Ședinta, mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia Europeană? merci, Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum uh, au reamintit și antevorbitorii mei, are loc uh, un trilog foarte important cu privire la reforma achizițiilor publice. Și știți uh, cu siguranță că există discuții în curs pe clauzele sociale și pe clauzele privind mediul. Se caută compromisuri Sigur că atunci când vorbim despre dimensiunea externă a unei politici privind piața internă, este foarte important ca toate instituțiile să asigure o coerență a prevederilor. Directiva fiind elementul de referință pentru toate aceste reflexii, reflexii în care unii dintre dumneavoastră sunt implicați direct sau indirect, ei bine, tocmai în acest temei este foarte important să asigurăm o coerență și să ne bazăm în primul rând pe ceea ce se întâmplă la nivelul negocierilor cu privire la revizuirea acestei uh, directive privind uh, uh, piața internă. De aceea Uh, trebuie să vedem acele amendamente care au un impact mai mare sau mai mic asupra acestor negocieri în curs. În rest, sigur că ne vom rezerva dreptul să revenim cu puncte mai concrete în momentul uh, potrivit. Președinte, domnul Deutsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori foarte rapid să spun câteva cuvinte despre poziția Comisiei. N-am înțeles foarte clar care este părerea Comisiei, dar asta poate din cauza slabelor mele capacități de analiză. Eh, luările de cuvânt ale colegilor mei vin să sprijine elementele principale pe care le-am subliniat și eu și uh, ne vom strădui ca amendamentele de compromis să garanteze un vot majoritar al acestui text. Cum am spus și mai devreme, amendamentele care nu sunt incluse în amendamentul de compromis, ei bine, cu privire la acestea, voi finaliza o listă de voturi pe care o voi distribui colegilor în urma reuniunii noastre de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru contribuția activă. Mulțumesc foarte mult. Ca urmare, vom vota mâine, iar Comisia INTA se va pronunța pe acest uh, raport în noiembrie și până atunci vor dispune, bineînțeles, de elementele contribuției noastre. Trecem la următorul punct, punctul 8. Este vorba despre 12 amendamente de compromis uh, formulate în urma depunerii a 144 de amendamente pe raportul lui Thomas Handel privind negocierile colective transfrontaliere și dialogul social transnațional. Aveți cuvântul, domnule raportor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A spus deja 144 de amendamente. Mă bucur că, având în vedere gama amplă abordată de amendamente, să ajungem totuși la o serie de amendamente de compromis. Nu știu încă care va fi poziția finală a grupurilor politice, având în vedere faptul că multe dintre aceste compromisuri au fost trimise ieri seară, vă cer scuze, dar acest lucru se datorează faptului că un grup politic a formulat niște amendamente absolut divergente, lucru care îngreunează elaborarea unor amendamente de compromise. Este însă un lucru îmbucurător că acest punct nu mai este pus sub semnul întrebării și că toată lumea e de acord că avem nevoie de mai multă claritate aici. Mai puțin îmbucurător este faptul că în uh, discuțiile uh, referitoare la acest subiect nu uh, există o atitudine de conștientizare la nivel european, ci mai degrabă o atitudine de negare a problemei. Dialogul social este unul important unde Este vorba de o, un dialog social care se, se caracterizează printr-o dezbatere de pe poziții egale. Dacă e vorba de un acord uh, doar cu caracter facultativ, acesta poate fi pus sub semnul întrebării de diferitele grupuri. Avem nevoie de un caracter obligatoriu și avem nevoie de prevederi mai clare în ceea ce privește mandataria reprezentanților sindicali. Dacă abordăm Amendamentele 87 și 105, amendamente pe care uh, le consider bună, care însă au fost uh, uh, care au dispărut în urma compromisului, nu prea înțeleg cum procedează colegii. Poate reușim să lămurim în bilaterală anumite amendamente, de pildă 106 și 199 din partea colegului Becker, uh, se vorbește de uh, o soluționare voluntară a litigilor, soluționare extrajudiciară. Acum se dorește însă eliminarea acestei posibilități. N-am înțeles de ce. Și amendamentul 76 colegii Cornelsen și Schroeter să elimine iarăși această posibilitate, o, o propunere care mă deranjează. Există niște practici uh, clare la nivel național în uh, ceea ce privește soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Mi se pare că această practică a fost deja testată și validitatea acestea dovedită. Poate trebuie să analizați mai îndeaproape amendamentele de compromis și să vă gândiți ce atitudine veți avea în cele din urmă față de acestea? Cred că multe grupuri politice își vor putea regăsi poziția în aceste amendamente, însă nu cred că putem avea o atitudine pasivă uh, și să ne lăsăm uh, în, în spatele evenimentelor. Parlamentul European uh, trebuie să ia parte, să aibă o poziție activă la această dezbatere care va domni o importanță tot mai pronunțată în anii următori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceava Ori, apoi doamna Maria Cornelison. Ceaba? Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc întâi lui Thomas Handel E adevărat că negocierile nu au fost deloc ușoare pentru a ajunge la acest rezultat. Chiar dacă pozițiile de plecare erau destul de divergente, cred că am reușit pe anumite puncte să ajungem la un compromis. Și N-a fost niciodată cazul să punem sub semnul întrebării a domnului Handel și dorința sa sinceră de a ajunge la un acord. Ca urmare, o stare de spirit foarte bună uh, a domnit în, uh, în aceste negocieri. Raportorii din umbră s-au uh, întâlnit uh, în mod regulat, au avut întâlniri și cu raportorul și am lucrat până aseară târziu uh, pe aceste compromisuri. Mm, aș putea să fac o comparație din punct de vedere, luându-le unul câte unul. Compromisul ce? Aici am cerut uh, o Uh, am cerut o eliminare și uh, susținem așa cum uh, și susținem părerea raportorului la de la fel ideea noastră a fost preluată. La E nu putem să susținem amendamentul, F putem să-l susținem așa cum este el acum, G, la G nu suntem de acord, la H în forma actuală ni se pare a fi un compromis cam complicat, dar putem să-l susținem. La I nu suntem de acord, nici la J. La alineatul 11, la compromisul pe alineatul 11, ei bine, acesta putem să-l susținem. L nu putem să-l susținem. M la M nu avem probleme. La amendamentul uh, A suntem uh, mulțumiți să vedem că se vorbește în mod concret despre acordurile colective transnaționale, pentru că Uh, și raportorul și comisia vorbeau de un uh, progres radical uh, și mie mi se părea puțin cam exagerat. Într-adevăr, există cam 244 de astfel de acorduri, dar numai 12 întreprinderi, așa că nu putem să vorbim despre o tendință de îmbunătățire extraordinară pentru moment. În forma actuală, așadar, am reușit să clarificăm această problemă. Acum, la D. Chiar dacă elementul prezentat este important, nu cred că și are locul aici. Iată care este poziția noastră. Doamna Cornelison și apoi uh, Ludvison. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, am avut niște negocieri uh, destul de dure între raportori. Uh, poate mai mult decât în celelalte dosare pe care lucrăm și uh, existau într-adevăr niște diferențe de opinii foarte clare între dreapta și stânga, uh, dar nu punem sub îndoială mm, deloc dorința de consens uh, de ambele părți, deși n-a fost foarte multă marjă de manevră aici. Am fost puțin dezamăgiți să vedem că nu prea pare posibil ca prin acest uh, raport Parlamentul să vorbească în favoarea unui rol mai important pentru uh, partenerii sociali. Credem că această dezbatere ar trebui să aibă loc acum, pentru că partenerii sociali și deci lucrătorii sunt uh, lăsați deoparte în toate evoluțiile recente ale lumii economice. Și atunci nu pot decât să cer grupurilor să se mai uită odată la amendamentele 62 și 63 care cer Comisiei Europene să reflecteze la un rol mai puternic al partenerilor sociali în dialogul transnațional în cadrul guvernanței economice. Sper că până la urmă vom obține un raport și că vom reuși prin compromis să avem cel mai bun rezultat posibil. Singurul compromis pe care l-aș remarca este numărul 4. Acolo se spune că partenerii sociali utilizează nivelul european pentru a avea un schimb de opinie, etc., etc., cu privire la autonomia existentă din procesul de negociere colectivă. Mi se pare o frază cam ciudată se vorbește aici despre autonomie, se dorește o dezbatere despre existența acestei autonomii. Nu cred că cei care au înaintat acest text au vrut să spună asta, dar asta s-ar putea înțelege. Oare este mai important ca partenerii sociali să vorbească despre condiții de muncă bune în sine, nu? Poate că asta trebuia spus. În orice caz, Cred că trebuie să se lucreze la acest text pentru ca el să devină mai logic. Președinta One Ludvigsen și apoi Nadia Hirsch. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru o cooperare foarte bună. Am avut o dezbatere care, într-adevăr, a inclus foarte multe opinii divergente. Ca urmare, a fost foarte greu să avem uh, un aviz consecvent. Sunt foarte multe amendamente pe care le înțeleg, dar uh, care sunt greu de mm, potrivit în contextul acestui raport. Ca urmare, eu voi susține amendamentele care au fost înaintate, pentru că mi se pare că este greu să ne Uh, să, să votăm împotriva unor elemente care critică sistemul insuficient al negocierilor colective. Însă um, Știm că și Comisia și partenerii sociali uh, au foarte multe discuții în prezent despre mecanismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor și nu trebuie să uităm uităm de uh, momentul și locul în care trebuie să aibă loc cu precizie aceste negocieri colective. Eu cred că trebuie să obținem un echilibru mai bun, pentru că acest text poate fi folosit ca un instrument la dispoziția partenerilor sociali, un instrument uh, de facilitare a luării deciziilor. De asemenea, pe termen lung, uh, acest mecanism uh, va implica uh, structuri diferite, instrumente diferite. Eu sper însă că uh, compromisurile vor fi votate și că vom avea un aviz pozitiv. Mulțumesc. Nadia Hirsch, mai dorește cineva să ia cuvântul apoi? Domnul Kessler. Domnul Kessler. Și atât. Nadia Hirsch. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorului. Știu că nu a fost uh, un raport ușor, iată de ce vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea față de negociere în ceea ce privește amendamentele de compromis. M-am ocupat împreună cu colegul Jürgen Kreutzmann uh, de acest dosar, am purtat discuțiile uh, și le-am direcționat în cadrul grupului. Considerăm că dialogul social este foarte important, considerăm că partenerii sociali sunt cei care ar trebui să joace un rol principal și tocmai acolo unde aceste modele funcționează, ei uh, își aduc o contribuție importantă. În ceea ce privește amendamentele de compromis, vedem că se dorește introducerea unor noi structuri, unei birocrații suplimentare, care, după părerea mea, va genera, va crea noi piedici. Și noi nu putem fi de acord cu aceste propuneri, pentru că un dialog social are nevoie de o anumită mobilitate și nu poate fi uh, constrâns uh, într-un corset mult prea strâmt. Iată, vă mulțumesc pentru aceste amendamente, chiar dacă nu putem să le sprijinim pe toate și chiar dacă nu toate vin și răspund uh, îngrijorărilor noastre. Aș dori să abordez câteva în parte. În primul rând, uh, în ceea ce privește acordurile de întreprindere, de întreprindere, nu credem că este necesar să se introducă cadrul juridic facultativ. Cred că acest lucru a reșit foarte clar din discuțiile noastre, însă dacă Comisia va face o verificare aici, am putea fi de acord. Rămâne de văzut la ce concluzie va ajunge Comisia. În plus, uh, anumite propuneri de compromis nu sunt pe placul nostru, de pildă compromisul E nu poate fi uh, sprijinit, compromisul nou uh, cu care cel care vine cu structuri alternative, credem că e calea greșită, credem că partenerii sociali trebuie să găsească ei înșiși soluțiile care le convin și dorim uh, Uh, la compromisul E și J uh, să se păstreze uh, soluționarea alternativă a litigiilor. Nu putem fi de acord cu aceste amendamente în forma lor actuală. În ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, inechitățile sociale, credem că aceste concepte nu au ce căuta în acest raport. Iată de ce avem imagine critică față de compromisul B. Cu toate acestea, vom sprijini compromisul de H este de asemenea unul um, bun pentru noi și compromisul A. Vă mulțumim că ați venit în întâmpinarea noastră în ceea ce privește uh, cifra concretă. În ceea ce privește compromisul C, trebuie să-l analizăm în continuare, dar e posibil să sprijinim în cele din urmă și acest compromis. Încă o dată, mulțumesc uh, pentru disponibilitatea și cooperarea de care ați dat dovadă. Um... Monsieur Kessler. Domnul Kessler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate coleg Handel, îți mulțumesc pentru cooperarea ta. Nu pot sprijini anumite amendamente de compromis, chiar uh, dacă unele au fost negociate cu grupul nostru. Mie îmi sunt foarte importante două principii. În primul rând, în ceea ce privește uh, uh, amendamentele mele referitor la coordonarea publică, mă întreb în ce măsură am epuizat toate posibilitățile disponibile, toate, dispo- toate posibilitățile juridice încât trebuie să creăm un nou cadru juridic. Cred că dacă am proceda pe această cale, ne-am crea noi probleme. Nu cred că angajatorii sau sindicatele din cele 27 de state chiar au nevoie de un nou cadru. Cred că aici există o părere unanimă referitor la uh, felul în care se pot încheia contractele colective. În al doilea rând, nu vreau uh, să anticipez în ceea ce privește, să anticipez nimic în ceea ce privește coordonarea um, în ce măsură uh, ne vom apropia în Uniunea Europeană, în ce măsură vor deveni mai strânse relațiile noastre încât uh, va trebui sau nu să creăm o nouă jurisdicție. Vă rog, aveți grijă la articolele 71, 74 sau 84 Mulțumesc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Există alte intervenții? Nu pare să fie cazul. Nici comisia nu dorește să ia cuvântul. Domnule Handel, aveți cuvântul pentru concluzie. Vă mulțumesc. Uh, Succin două observații în ceea ce privește um, intervenția colegei Hirsch. Mai multă birocrație nu ar fi legată um, de soluționarea alternativă a litigiilor. Acest lucru trebuie stabilit împreună cu sindicatele. Nu e vorba de, de birocrație. În ceea ce privește acordurile transnaționale între, între întreprinderi, lucrurile stau așa la ora actuală. În ceea ce privește compromisul B, acesta a fost, pe, pe acesta l-am retras de pe lista de vot. Nu credeam, nu puteam ajunge la un compromis doar bazându-ne pe părerea unui grup politic. Cred că, având în vedere acest grup, uh, acest amendament a fost introdus de verzi, cred că perspectiva macroeconomică nu era neapărat intenția mea, dar putem găsi această idee în text. Iată de ce credeam că trebuie să votăm individual în ceea ce privește propunerea verzilor aici. Cred că o parte trebuie sprijinită, în cealaltă parte însă nu cred uh, neapărat. Colegul Kessler, da, tocmai acesta e problema. Nu e vorba de acorduri colective europene, nu e vorba de crearea unor negocieri europene, din potrivă. Noi, ca Parlament, nu trebuie să intervenim aici. E vorba de uh, un lucru unde doar părțile acordurilor colective pot lua o, deci, o hotărâre. Uh, E vorba de o coordonare uh, europeană la nivelul întreprinderilor, la nivelul gestiunii acestora și, pe de altă parte, să le oferim niște garanții angajați, angajaților în ceea ce privește uh, caracterul legal, în ceea ce privește soluționarea uh, litigiilor în cazul acordurilor transnaționale. Dacă vorbim de pildă de restructurarea industriei automobilelor, dacă ne gândim la ce se va întâmpla în viitor, această industrie are un caracter transnațional internațional marcat. Atunci, pentru noi este absolut necesar să creăm un cadru opțional uh, pentru soluționarea litigiilor pentru părțile semnatare ale tratatelor, ale uh, acordurilor colective. Nu e vorba de a ataca o, o viitoare coordonare europeană, nu uh, ne aflăm chiar atât de departe. Uh, acest raport urmărește acordurile transnaționale de întreprindere care uh, sunt însoțite de anumite situații cu caracter social în ceea ce privește restructurările, de pildă. Ce face Comisia? Aici uh, Comisia a venit cu o serie de documente importante pe care vi le recomand. Rog grupul să ne înștiințeze în timp util, atât secretariatul cât și pe mine, să-mi uh, spună ce compromisuri vor fi în cele din urmă sprijinite. Anumiți colegi au fost uh, foarte expliciți, anumiți colegi însă nu mi-au dat de înțeles foarte clar. Aș dori să știu ca să pot pregăti documentele pentru votul de mâine. Mulțumesc! Demain... Votăm într-adevăr mâine, spune președinta, și sperăm să ducem textul în plenară luna septembrie. Punctul 9 de pe ordinea de zi e vorba de negocierile cu Consiliul vizând responsabilitățile statelor de pavilion. E un text pe care vi l-am prezentat deja în detaliu în întâlnirea noastră de pe 30 mai 2013. Doream acum să vă informez doar că la Coreper, pe 12 iunie, sub președinție irlandeză s-a obținut un acord pe eh, marginea acestui text. A apărut o ultimă modificare care s-a dovedit necesară, acolo unde se vorbește despre capacitățile suficiente de inspectare. Comisia nu a acceptat uh, epitetul pe care l-a trebuit să noi ca aceste inspecții să fie suficiente în statele membre. Personal am considerat că nu merită să blocăm întregul dispozitiv pentru atât. Și ca atare am încheiat negocierile cu Consiliul. Știu că președinția irlandeză este foarte bucuroasă să-și treacă și acest dosar în bilanțul activității sale dacă e să ținem seama și de uh, raportul paralel al colegului nostru Brian Simpson la uh, Comisia TRAN, vizând responsabilitatea statului de port. Prin urmare, vom vota și acest text tot mâine. E vorba deci de un text de compromis uh, în luna octombrie se va vota în plenară acest acord obținut în prima lectură după verificarea juriștilor lingviști. Domnul Ării dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte. Întâi de toate, doream să vă felicit pentru negocierile purtate, iar acordul obținut e acceptabil și îl vom susține mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorilor fictivi din partea PP pentru contribuții. Există alte intervenții la acest punct? Nu. Prea bine, atunci putem trece la punctul 10 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de o dezbatere în comun Odată e vorba de o propunere de întrebare cu solicitare răspuns oral și o propunere de rezoluție referitoare la viitorul strategiei europene privind sănătatea și securitatea în munca 2017 2012 Coordonatorii au uh, evocat acest punct la ultima noastră întâlnire de la Strasburg. Uh, așadar, abordăm acum punctele 10 și 11. Cum vă amintiți, sub responsabilitatea Carimei Deli, mm, aflându-ne la um, jumătatea parcursului privind sănătatea și securitatea în muncă, uh, s-a întocmit un raport și am pledat atunci că această strategie se poate fi renoită. acum această strategie s-a încheiat, iată, au trecut aproape șase luni și Comisia Europeană încearcă cu orice chip să adauge uh, tot felul de elemente pentru a uh, evita uh, să facă lucrurile așa cum trebuie, iar raportorii, desigur, coordonatorii, au fost neliniștiți. Uh, Practic, sunt fragilizate condițiile în care lucrătorii acceptă să muncească chiar și cu uh, riscul de uh, a uh, se expune unor condiții inadecvate de sănătate și securitate. Iată de ce credem că trebuie să trimitem un mesaj în plenară. Scurt, dar precis, cel mai eficace posibil Iată de ce o propunere de întrebare cu solicitare de răspuns oral va fi supusă atenției, care reamintește contextul pe care tocmai vi l-am descris pe scurt și, practic, întrebăm Comisia uh, ce urmare dorește să dea aceste consultări publice. Știm uh, mulți dintre noi că, practic, Comisia încearcă să dileze lucrurile și să nu le abordeze. Practic, punem o întrebare. Care sunt obstacolele ce apar pe calea reînnoirii acestei strategii? Mulți dintre noi cam știu care sunt motivele și obstacolele, dar am dori ca și Comisia să spună acest lucru în mod explicit. Și în aceeași ordine de idei, propunem și o rezoluție, reamintind contextul juridic și istoric ce a dus la adoptarea acestei strategii, exprimându-ne neliniștea și regretul asupra faptului că Mm, Comisia nu a, îndeplin, nu a respectat termenele și îmi dorește să rănuiască strategia, uh, în ciuda faptului că Parlamentul subliniase în rezoluția sa din 15 decembrie 2011 uh, dorința de renuire a strategiei și, iată, Comisia nu respectă această recomandare. Doream să vă informez pe toți cei care nu participați la întâlnirea coordonatorilor. Nu dorim să redeschidem dezbaterea pe fond, deoarece poziția Parlamentului, considerăm noi, a fost negociată și elaborată atunci când am, adus adoptat rezoluția citată din decembrie 2011. E vorba doar acum de un mesaj politic de alertă, arătând că nu închidem ochii asupra ce se întâmplă la comisie. Uh, Ceobo, Öri și apoi domnul Sarcas. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cele tocmai auzite um, corespund și de ideilor noastre, suntem de acord, am fost mereu de acord. Problema sănătății și securității în muncă ține de competența comisiei noastre și, în plus, există o competență a UE foarte clar uh, definită. Și deci astfel de măsuri sunt constrângătoare, obligatorii pentru statele membre. Uh, nici nu știu cum să mă exprim, ezitarea uh, din partea comisiei și uh, lipsa de dorință de a reînnoi strategia, practic, neliniștile noastre sunt cât se poate de întemeiate. Și, domnule președinte, sunt de acord, nu trebuie să redeschidem dezbaterea pe fond. Concertarea a fost dusă la bun sfârșit și nu văd cum pot apărea atât de multe amendamente. Am trimis uh, și un amendament lingvistic, dar nu aș dori să intru în, în detalii. Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Sărcat și apoi Gino Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt de acord cu uh, poziția pe care ați exprimat-o. Am prezentat câteva mici amendamente uh, pentru a pune atât întrebarea cât și rezoluția într-un anume cadru. Suntem de acord, nu trebuie să redeschidem o dezbatere pe fond între noi în special. Totuși, apare un element de fond. Nu vorbesc de strategia prin sănătate și securitate, ci ce se întâmplă în instituțiile uh, europene. De ce Comisia a fost complet absentă și nu doar în acest dosar, ci și în altele? Nu uh, face față obligațiilor sale de inițiativă legislativă. Uh, ori acesta e mandatul uh, uh, său constituțional și ține și de drepturile fundamentale. Ne confruntăm aici cu o contradicție nu, um, pe ordinea de zi a Comisiei săptămâna aceasta nu figurează absolut niciun element care să țină de uh, uh, domeniul social. Sunt multe lacune. Cum e posibil? Comisia nu e deloc activă și, în plus, inventează mereu uh, argumente de reacredință pentru a nu-și respecta obligațiile. Avem o consultație pentru ce se întâmplă pe internet, Parlamentul uh, s-a implicat, dar iată, eu cred că există un decalaj între calendarele noastre politice și uh, toate par să se rezolve din partea Comisiei cu o consultare pe internet. Dialogul cu partenerii sociali este ignorat. Argumentele Comisiei um, uh, sunt uh, luate la întâmplare și agenda socială este uh, mereu uh, amânată. trebuie neapărat să uh, ne ocupăm de aceste lucruri, mai ales dată fiind criza. Uh, Jean Lambert și Nadia Hirsch. President, um, you know, we were... Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem de acord cu uh, solicitarea de răspuns oral și cu uh, rezoluția. Acestea trebuie să fie cât se poate de simple și scurte și propunerea inițială a mers în această direcție. Aceasta e abordarea pe care o avem în vedere atunci când vom uh, vota asupra acestor două propuneri. Așa cum ați spus, am uh, hotărât deja ce dorim să includem în uh, următoarea etapă a strategiei europene prin sănătatea și securitatea în muncă. Acum, într-adevăr, e o problemă politică pentru a afla unde apar blocajele și cum le putem depăși. Aceasta este linia pe care o vom aborda, într-adevăr. Mulțumesc. Nadia Hirsch și apoi vedea contul Comisiei. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am uh, vorbit pe îndelete despre acest subiect. Am primit un raport foarte bun referitor la sănătate și siguranță, tocmai din partea verzilor. Iată de ce cred că Parlamentul a elaborat o declarație foarte bună referitor la acest subiect. Acum cred că uh, această întrebare orală și această moțiune pentru rezoluție este o bună ocazie pentru a aborda încă o dată, pentru a insista asupra acestui uh, punct, pentru um, rezoluție și propunerea pentru întrebări ne-a plăcut, ne plăcut foarte mult. Nu dorim să facem modificări aici cred că Formulările dumneavoastră, doamnă președinte, au fost uh, foarte nimerite și cred că noi, ca liberali, nu trebuie să venim cu uh, puncte suplimentare pentru a dilua sau uh, slăbi tonul acestor uh, intervenții. Ne-au plăcut foarte mult, așadar, vă mulțumesc. Bun, acum voi da cuvântul doamnei Watignon din partea comisiei? Nu, domnul. Da. Vă rog să ne explicați de ce nu uh, este publicată această strategie. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă cer scuze în uh, numele colegei mele, care vine de la Luxemburg și din cauza unei probleme de trenuri nu a putut ajunge în această dimineață la reuniunea dumneavoastră. Va fi însă prezentă după amiază, atunci când se va vorbi despre informațiile oferite lucrătorilor. Cred că am înțeles foarte bine care este poziția Parlamentului. Ați uh, reamintit că Comisia este în curs de negociere și finalizează strategia precedentă și apoi vom propune o comunicare. Am uh, auzit mesajul politic pe care dumneavoastră, doamnă președintă, și ceilalți vorbitori ați dori să-l transmiteți. Și cred că singurul element tehnic pe care ar putea aș putea să vi-l ofer uh, va fi dezbătut suficient de comisar în uh, plenară. Mulțumesc! Tocmai de aceea am înaintat această propunere de întrebare orală însoțită de o rezoluție în plen, pentru că la Parlamentul European susținem consultările și studiile de impact, însă uneori observăm cu regret că consultarea devine cel mai mult mod de a nu face nimic. Așadar, mâine vom vota propunerea de întrebare orală și propunerea de rezoluție și apoi voi invita reprezentanții grupurilor politice să facă presiuni pe lângă colegilor ca să putem ajunge în plenară cu această întrebare orală. Și ajungem la punctul fierbinte al acestei dimineți, și anume punctul 12, analiza, examinarea amendamentelor de compromis multiple și variate depuse pe directiva privind detașarea lucrătorilor. Într-adevăr, acest punct era prevăzut pentru ora 11, de aceea cred că raportoarea va veni abia atunci. Prin urmare, trebuie să suspend lucrările comisiei până la ora 11. Îmi cer scuze mai ales în fața interpreților, dar și în fața colegilor.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 Chers collègues, Dragi colegi, vă propun să luați loc pentru că vom avea nevoie de toate minutele de lucru pe care le avem la dispoziție. Bien. Euh, et au point euh, 12 de notre Așadar, suntem la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi. Vom examina amendamentele depuse pe propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului privind executarea directivei 9671 detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Înainte de a da cuvântul raportoarei, aș vrea să urez bun venit unui grup de vizitatori. Este vorba de doamna Ciuver, ministru adjunct pentru ocupare din Serbia și de delegația care o însoțește pe ei, în numele nostru al tuturor, urez bun venit oaspeților noștri. Doamnă Iaslovietska, aveți cuvântul pentru a prezenta amendamentele de compromis pe care le-ați redactat. Dobre, dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președintă. Din luna februarie, în fiecare săptămână, a avut loc o reuniune a raportorilor din umbră pentru elaborarea compromisurilor. În calitate de raportor principal am fost foarte deschisă către toate grupurile politice și veți vedea ca dovadă diferența între raport și amendamentele de compromis. Am ajuns la un acord care s-a bucurat uh, de un sprijin de peste 90% din partea tuturor uh, grupurilor politice. Uh, compromisurile sunt rezonabile și echilibrate, deși uh, am avut la bază 800 de amendamente. Totuși trebuie să insist, din păcate, asupra modului de lucru al socialiștilor care, în momentul închiderii negocierilor, și-au prezentat propriile lor compromisuri. Deși grupul socialiștilor a spus deja de multă vreme că nu este prea înclinat spre compromis, propunerea lor nu vine să schimbe mare lucru, poate doar câte un cuvânt pe aici, pe acolo. La ultima reuniune a raportorilor din umbră am reușit să obțin un acord, însă socialiștii au refuzat să continue negocierile. Articolele 3, 9 și 12 sunt articolele cele mai controversate. Articolul 3 conține două liste de elemente care vor fi evaluate de către autorități. Primul alineat uh, impune o obligație de control a legalității detașării. Autoritățile naționale sunt cele care au cea mai mare experiență și ar trebui să dispună și de libertatea de a alege ce elemente trebuie verificate. În trei din cele 27 de state membre, detașarea este un fenomen uh, pe scară largă. La articolul 3 se prevede și posibilitatea de a adopta elemente suplimentare, așadar și avem o listă de verificări care trebuie făcute pentru excluderea falșilor independenți. La articolul 9 avem o listă facultativă de măsuri de control care ar putea fi aplicate uh, angajatorilor în statul de primire, în statul gazdă. Lista măsurilor de control posibile vorbește despre notificare, despre obligația de a pune la dispoziție documente și de asemenea traducerea acestora, precum și o listă a contactelor cu partenerii sociali. Nu trebuie să uităm că lista de măsuri propuse de Comisia Europeană rezultă din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Uh, s-au înaintat foarte multe amendamente la acest articol. Um, după niște negocieri dificile cu grupurile politice, am ajuns la un compromis care prevede deschiderea listei de măsuri de control și uh, posibilitatea ca statele membre să aplice instrumente complementare informând, bineînțeles, Comisia și celelalte state membre. Aceste instrumente trebuie să fie fundamentate, adică trebuie să um, contribuie la uh, eliminarea societăților fictive și dacă dorim să uh, verificăm uh, legalitatea unei societăți, trebuie să avem elemente concrete uh, cum sistemele de control sunt diferite și uh, depind de specificitățile pieței locurilor de muncă, atunci uh, statele membre pot decide în mod liber ce instrumente sunt cele mai eficiente. Aplicarea tuturor celor patru măsuri ar fi prea constrângătoare atât pentru angajați cât și pentru inspecția muncii, pentru că uh, inspectorii ar trebui să dedice mult prea mult timp controlului unei, unui volum prea mare de documente în prea multe locații, ceea ce ar limita efectele combaterii um, detașării uh, ilegale. Uh, acest compromis permite statelor membre să adopte un mecanism solidar în baza principiului de nediscriminare pentru a asigura aceeași protecție și lucrătorilor locali. Numai o astfel de prevedere ar putea garanta ca sistemul de solidaritate să nu se aplice numai lucrătorilor detașați. Acum, avem un compromis uh, care protejează lucrătorii, compromis elaborat de raportorii din umbră și care asigură un echilibru între uh, protecția prestării serviciilor și protecția drepturilor lucrătorilor. Iată câteva exemple privind îmbunătățirea situației lucrătorilor detașați. Articolul 3 uh, conține o listă de elemente care să ajute autoritățile de control să constate dacă au de-a face cu o societate fictivă. Așadar, aici avem o întreagă listă de aspecte care ar trebui să permită identificarea cazurilor acelor falși independenți. Articolul 9 oferă statelor membre membre posibilitatea de a aplica măsuri de control suplimentar, ceea ce ar trebui să conducă la o mai bună protejare a drepturilor lucrătorilor în funcție de specificitatea fiecărui stat membru. Accesul la formare, un subiect foarte dezbătut în reuniuni, Compromisul care privește articolul 5 insistă asupra dreptului lucrătorilor la formare, uh, nu numai în legătură cu condițiile de muncă, dar și în legătură cu procedurile de Uh, reclamație împotriva angajatorilor uh, care nu-și respectă obligațiile. De asemenea, se prevede aici obligativitatea creării unor puncte de contact. Se vorbește și despre accesul la documente în limbile uh, angajat, angajaților. Nu știu de ce se insistă aici pe transparență, fără să se prevadă accesul la informații complete și actualizate privind condițiile, mun- condițiile de muncă, deși uh, se admite că există o carență de informații. Compromisul pentru articolul 6 prevede obligația statelor membre de a organiza un schimb de informații privind uh, detașarea și asta în timpul prevăzut de lege. Astfel, uh, toate uh, întârzierile autorităților competente vor fi sancționate de către comisie. Am notat însă uh, un termen foarte scurt de transmitere a acestor informații. Articolul 8 vorbește despre sistemul IMI, care asigură un schimb de informații rapid um, și uh, informații care trebuie la, puse la dispoziția inspectorilor de muncă. Dreptul de depunere uh, de plângeri, de reclamații și de obținere de compensații. Apoi, articolul 11 clarifică dreptul lucrătorilor de a depune plângeri împotriva angajatorilor care nu își respectă obligațiile, bucurându-se astfel de o protecție legală. Protecție legală care este oferită și lucrătorilor din statele terțe. În plus, la articolul 11 se prevede și obligația statelor membre de a crea mecanisme care să permită lucrătorilor să obțină ceea ce li se datorează. Aici nu înțeleg de ce socialiștii uh, aduc niște prevederi atât de neclare și spun că sindicatele fără acordul lucrătorilor și fără ca aceștia să fie informați, pot să ceară în numele lucrătorilor aceste compensații sau aceste, acordarea acestor drepturi care le sunt uh, datorate. Noi dorim să asigurăm uh, protecția drepturilor lucrătorilor și nu regăsim aici nivelul de transparență pe care ne-l dorim de la această directivă. Transparența solidară. Compromisul privind articolul 12 cere statelor membre care adoptă sistemul de responsabilitate solidară în cadrul uh, reglementărilor privind detașarea lucrătorilor să asigure aceeași protecție și lucrătorilor locali. Directiva privind detașarea nu este locul cel mai bun pentru a prevedea această responsabilitate. Știm din practică că acesta nu este un instrument perfect și el nu garantează lucrătorilor că vor obține sumele la care au dreptul. Apoi se vorbește și despre sancțiunile și penalitățile care trebuie plătite în bugetul de stat. În compromis cerem niște prevederi uh, mai riguroase la nivel național care să fie conforme așteptărilor lucrătorilor și sindicatelor aplicarea transnațională a penalităților. Uh, aici sunt uh, articolele 13 și 16, unde uh, compromisul prevede niște reguli foarte simple de aplicat la nivel transnațional. Statele membre au obligația de a aplica chiar și acele sancțiuni care nu sunt prevăzute în legislația națională pentru a garanta că angajatorii care nu-și respectă obligațiile legale sunt sancționați. Spuneam că avem nevoie de claritate și de uh, securitate juridică în acest uh, text și de aceea nu înțeleg de ce atunci când uh, se spune că în cazurile în care directiva privind detașarea nu se aplică, uh, trebuie uh, aplicate alte texte conexe. Nu înțeleg această formulare mi-este greu să fiu de acord cu socialiștii care spun că și sindicatele pot fi considerate autorități competente, singur, dincolo sau în plus față de inspecția muncii. Atunci înseamnă că un sindicat poate să dispună de toate informațiile care sunt uh, comunicate în cadrul schimbului de informații, ar putea exercita tot felul de control, ar putea impune sancțiuni și ar putea cere aplicarea acestor sancțiuni în statele membre. Astfel, eu cred că s-ar uh, ajunge la un adevărat uh, haos de proporții cosmice. Să nu uităm că există numai vreo 15 întreprinderi europene care încalcă legea, celelalte foarte numeroase își respectă obligațiile. Credem că exigențele prevăzute aici sunt inacceptabile. Uneori, lucrătorii sunt uh, recrutați uh, tocmai pentru a fi detașați, mai ales agențiile de uh, recrutare sunt cele care utilizează această posibilitate și dacă adoptăm această prevedere ar însemna că în state membre ca Franța sau Germana, agențiile de ocupare temporară nu ar mai putea să ofere posibilități de detașare lucrătorilor și ar fi mult mai puține astfel de uh, oportunități. Acum, uh, Uh, socialiștii prevăd drepturi care sunt prea extinse din punctul nostru de vedere. Persoana de contact pentru contractele colective ridică probleme foarte mari în termen de drept comercial. De exemplu, anumite companii, anumite întreprinderi dispun de Uh, persoane autorizate să încheie contractele colective. Aici este vorba despre securitatea juridică și cred că ieșim din câmpul de aplicare prevăzut de Comisia Europeană. angajamentul sindicatelor în uh, lupta pentru obținerea unor condiții mai bune de muncă Aici, uh, sigur că apreciez rolul sindicatelor și mai ales în țara mea, lor le datorăm schimbările din anii 90. Ele verifică respectarea competențelor și misiunilor autorităților publice și ar trebui să dispună de instrumente pentru a fi actorii principali care facilitează relațiile dintre piața muncii și lucrătorii. Uh, având în vedere situația dificilă din Consiliu, uh, Parlamentul ar trebui să adopte o poziție echilibrată care să fie acceptabilă pentru majoritatea statelor membre și pentru partenerii sociali. Sunt convinsă că compromisurile la care am ajuns sunt uh, exact acest tip de soluții de care avem nevoie. Președinta, mulțumesc, doamnă raportoare. În calitate de președintă acestei uh, comisii, aș dori să reamintesc o regulă de aur a negocierilor uh, parlamentare. Atunci când se negociază un temei juridic, uh, inclusiv atunci când dorim să ajungem la un acord în primă lectură, nu este bine ca Parlamentul European să anticipeze care sunt dorințele Consiliului. Noi nu suntem Consiliul, noi suntem colegiuitori și în calitate de colegiuitori trebuie să ne sprijinim acele poziții pe care le considerăm ca fiind ale noastre, ale Parlamentului European în numele cetățenilor europeni. Asta este poziția noastră de negociere. Nu este rolul nostru să anticipăm ce va gândi uh, un anumit stat membru în comisie. Îmi cer scuze că fac această um, observație în acest moment al discuțiilor, dar mie mi se pare că această regulă trebuie neapărat respectată. Și cei care participă la negocierile cu Consiliul știu foarte clar că nu numai că trebuie să venim cu o poziție de negociere, ci trebuie să mergem chiar mai departe. Uh, de atât, pentru că altfel ne-am transformat în niște sclave ai Consiliului și sigur că nu asta este uh, misiunea colegiuitorului. Îmi pare rău că am făcut această reamintire a regulilor, însă cum dumneavoastră ați uh, prezentat în detaliu uh, amendamentele de compromis și ați vorbit și despre metoda negocierilor, am dorit neapărat să fac această clarificare, pentru că nici nu mai are rost să ne mai numim Parlament European dacă în primul stadiu în care ne pronunțăm, suntem obligați să integrăm voința statelor membre. Nu noi reprezentăm statele membre, indiferent în ce țară am fost aleși. Steve Hughes și apoi uh, Nadia Hirsch. Thanks very much, Madam President, and uh, thank you to... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru efortul susținut de-a lungul unor multe luni deja. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru colaborarea lor. De-a lungul procesului de negociere ne-am exprimat nemulțumirea referitor la discuțiile din jurul compromisurilor referitoare la articole 3, 9 și 12. Îmi pare rău că în celui din urmă nu am ajuns la o înțelegere referitor la pachetul general de amendamente de compromis, ne-am simțit obligați să înaintăm amendamente separate referitor la aceste trei articole. Avem două seturi de amendamente, prin urmare, în fața noastră pentru votul de mâine. De-a lungul negocierilor am încercat să fim cât se poate de expliciți în uh, ceea ce privește conturarea propunerilor noastre vis-a-vis -vis de o directivă de punere în aplicare care ar trebui să vegheze la o bună transpunere a directivei uh, din 99 și să țină cont de cazurile Viking și Laval uh, din Luxemburg. Acesta era obiectivul, de fapt, să facem ordine uh, după sentințele pronunțate de CEJ în acele cazuri. Vom încerca așadar să introducem cât se poate de mult uh, certitudine juridică și ne temem că o parte din propunerile raportoarei vor duce la mai multă incertitudine juridică, din păcate. Ar putea, prin urmare, să agraveze situația, nu să o îmbunătățească. Propunem un nou articol 1A pentru a clarifica legătura uh, cu legislația europeană pentru că aceasta să fie o legătură directă și față de legislația aplicabilă. Dorim să clarificăm de asemenea ce se încadrează la uh, prevederile, în cadrul prevederilor uh, de legislație publică în cadrul articolului 3.10 menționat uh, și de CEJ. Cred că este foarte important să stabilim lucrurile cât se poate de clar în această directivă în vederea votului de mâine. La articolul 11 credem că e nevoie de o formulare mai clară pentru Um, ce se referă la respectarea modelului nordic. Credem că este foarte important multe din uh, rezoluțiile importante în urma cazului Laval vin din Scandinavia și cred că trebuie să ținem cont de acestea. La articolul 3 menționăm că angajarea nu trebuie făcută fără niște obiective definite foarte clar, trebuie, încă o dată, prin urmare, să veghem la uh, claritatea textului. Un articol important, articolul Uh, de fapt, trei articole importante, 3, 9 și 12, în ceea ce privește aceste trei articole. Cred că textul pe care l-am prezentat noi e foarte clar. Articolul 3 se referă la întâmpinarea abuzurilor și eludarea directivei aplicabile. Am, uh, am uh, introdus niște prevederi foarte, clari, foarte clare și care ar fi consecințele în cazul, această direct, în cazul în care prevederile acestei directive ar fi încălcate. La articolul 3 dorim o listă deschisă. Aș dori să vă spun că uh, în textul propus de doamna raportoare există o listă deschisă, după care există un nou paragraf, articolul 3 nou, unde se spune că statele membre pot veni cu noi prevederi care să fie apoi verificate de autoritatea competentă cu condiția ca acestea să fie proporționale și nediscriminatorii. Uh, Evident, nediscriminatorii, dar proporțional introduce uh, o nouă prevedere. Cine hotărăște ce e justificat și ce e proporționat? Iată, această mențiune generează incertitudine juridică. Da, noi ne temem că această listă deschisă ar ajunge să fie în cele din urmă închisă, să ne aducem aminte de uh, limitele impuse principiului proporționalității în cazul Viking. Dacă istoria se repetă, în cele din urmă vom ajunge la o listă închisă la articolul 3 în locul unei liste deschise, un punct foarte important. Un alt parag- uh, într-un paragraf ulterior, raportoarea vorbește de punerea la dispoziție acestor informații uh, consumatorilor, cetățenilor uh, pe pagini uh, naționale, pe un site național, trebuie să existe un site național cu aceste informații, dar cred că noi ne aflăm departe de această situație. Eu insist, cred că această informație ar trebui pusă la dispoziție în cel mai bun mod posibil, chiar dacă e vorba de mai multe pagini de internet. Nu știu dacă um, un sit unic ar funcționa în anumite state membre, de pildă Germania. În ceea ce privește articolul 9, măsurile naționale de control, am introdus o disociere între diferitele considerații de care ar trebui să ține cont inspectorii în statele membre și diferite puncte care fac obiectul uh, unei abordări discreționare. Cred că E un punct problematic. Am, ne-am luptat între noi dacă ar trebui să introducem aici un shell sau un may și, uh, uh, bineînțeles, în cele din urmă am recurs la acest element discreționar. La articolul 11, subcontractare, am încercat prin amendul nostru să impunem niște obligații clare, niște răspunderi clare subcontractorilor. Cred că e o versiune mult mai concisă, mult mai clară. Sper că uh, membrii vor fi în favoarea acesteia. Am lucrat îndeaproape cu uh, um, ETUC și, de asemenea, dați-mi voie să le uh, reamintesc colegilor că au primit o scrisoare de la FYUC care îi roagă să uh, sprijine propunerea noastră față de articolul 3 și 9. Nu vreau să mă lungesc prea mult, doamnă președinte. Mai am câteva observații de făcut. Dați-mi voie să uh, mă refer la observația făcută de Ceaba Oli la ultima întâlnire. Dânsul vorbea de ce, întreba de ce ceream un preaviz de 5 zile înainte de detașarea lucrătorilor. Uh, credea că ar putea provoca probleme acolo unde trebuie respectate condițiile unei garanții, de pildă desfășurarea unei reparații în temeiul unei garanții. Era un punct important, l-am analizat și am descoperit că în directiva inițială, la articolul 3, aliniatul 2, există o derogare referitor la acest punct și uh, permite opt zile uh, ca uh, activitatea în temei, desfășurată în temeiul unei garanții să se desfășoare în afara directivei. Mulțumesc, Nadia Hirsch și apoi Elizabeth Schotter. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, dați-mi voi să mulțumesc raportoarei. Au fost multe întâlniri, întâlniri lungi întâlniri pline de documente și, într-adevăr, am avut în fața noastră o sarcină importantă, monumentală. Iată de ce uh, doresc să-i mulțumesc și să o felicit pe raportoare pentru uh, activitatea excelentă. Știam că opiniile noastre sunt uh, destul de divergente, știam acest lucru încă de la început, dar știam că trebuia să ne apropiem opiniile dacă doream să ajungem la o poziție comună a Parlamentului. Iată de ce uh, consider că doamna raportor a dat dovadă de disponibilitate uh, de a ne veni în întâmpinare, deschidere față de compromis. Aici, la anumite articole. Am stabilit încă de la început pentru noi niște linii roșii care între timp și-au schimbat culoarea și au uh, uh, permis găsirea unei soluții comune. Iată, acesta este de fapt și raționamentul din spatele unui compromis. Poate pot să vă spun că pentru prima dată avem doar două compromisări uh, diferite. Uh, Um, asupra căruia trebuie să votăm, un compromis din partea raportoarei și un compromis din partea grupului S și D. Cred că după atât de multe întâlniri, uh, nu întotdeauna se ajunge la um, o poziție comună și trebuie să se vină cu propuneri de compromis. Cred că în cele din urmă, mâine vom ajunge totuși la uh, un acord la vot. Eu personal, în numele liberalilor, pot să vă spun că pentru noi este important să ținem cont de piața muncii um, europene. Nu dorim să încurajăm protecționismul în acest sens. Și vedem acest lucru din partea grupului SCD multe din amendele de amendamentele de compromis înaintate. Dumneavoastră vorbeați de claritate juridică, eu aș spune că e vorba de o atitudine protecționistă pe care tocmai noi dorim să o împiedicăm, nu dorim să se recurgă la protecționism în viitor. Iată de ce nu vom sprijini, nu vom putea sprijini amendamentele înaintate de grupul SCD. S-a vorbit despre paginile de internet, despre acele situri. Uh, Ideea e că oamenii au nevoie de informații. Aceste informații trebuie să fie corecte, fie că aceste informații sunt prezentate pe un sit național sau pe mai multe situri, sau că statele membre hotără să tipărească niște broșuri nu contează. Ideea este că trebuie să existe totuși o pagină centrală, un sit internet central unde toate informațiile necesare să fie disponibile. Problema limbii este de asemenea foarte importantă pentru noi, a apărut în diferite articole pentru că um, pentru a putea proteja lucrătorii, aceștia trebuie să înțeleagă ce citesc, ce spune documentul. Iată, e foarte important să, să, să poată înțelege despre ce e vorba. Iată, credem că este necesară o anumită diversitate lingvistă, dar uh, dorim ca engleza să fie în continuare uh, limba folosită în mod curent. Dacă vrem să mergem în direcția unei piețe europene a muncii, atunci trebuie să fixăm acest obiectiv pentru autoritățile publice pe termen lung. Ceea ce privește articolul 9, nu pot să vă ascund, noi uh, eram în favoarea unei notificări uh, Putem accepta compromisul raportoarei de a informa în, uh, înainte, to inform in advance. Putem accepta această formulare noi ca și grup liberal, dar cred că avem nevoie de această deschidere dacă s-ar veni cu modificări aici, uh, atunci am spune că merge prea departe, mergem spre protecționism, lucru pe care noi liberalii nu-l dorim. La articolul 12 cred că doamna raportor a găsit un compromis foarte bun. Statele membre pot să se ocupe în continuare de sistemul pe care l-au la fața locului răspunderea generală. Cu alte cuvinte, e necesar acolo unde există, statele membre pot să o aplice când doresc, nu trebuie neapărat să facă acest lucru. Am definit însă foarte clar obiectivele și anume ca uh, angaja, angajații să primească uh, Uh, remunerația la timp, deci obiectivele foarte clar definite, cum le ating statele membre rămâne la latitudinea lor. Cred că e un bun compromis. În uh, linii mari putem uh, fi de acord cu propunerile de compromis din partea raportoare. Cred că mâine uh, Uh, vom ajunge la un bun vot pentru ca uh, după aceea să putem intra la negocieri cu Consiliu, negocieri care nu vor fi deloc ușoare pentru că știm că acolo există divergențe de opinie. Iată, ar fi bine ca mâine să avem o poziție bună, o poziție clară din partea Comisiei Ample care să ne permită să mergem direct la negocierile cu Consiliu. Mulțumesc încă o dată. Uh, merci. Mulțumesc, Elizabeth Schroeder și apoi Thomas Handel. Dar, stimați colegi, ați făcut o observație la felul în care sunt prezentate compromisurile. Dorem să vă reamintesc că la anteriorul vot foarte important pe care l-am avut în comisie, chiar dumneavoastră ați contribuit la, pro, la introducerea unor amendele de compromis alternative în punctele în care raportoarea însăși, doamna Costelă la vremea respectivă, depusese și ea niște compromisuri. Îmi doresc o muncă constructivă și pe dosare atât de dificile nu e surprinzător ca um, anumite poziții să rămână ferme până la capăt. Și tocmai de aceea suntem aici ca să discutăm. Doamna Șurătă și apoi doamna Sandra. Mulțumesc foarte mult! Ultima observație mă face să încep prin a spune că negocierile au fost uh, constructive, foarte constructive din partea raportoarei. Dânsa a fost întotdeauna deschisă și a ascultat întotdeauna părerile celor care au luat parte la negocieri. Până la ultima negociere am fost dispuși să ajungem la puncte comune. Bineînțeles, au existat punctele uh, problematice la articolele 3, 9, 12, unde nu am ajuns încă la compromisuri, la ultimele negocieri. Uh, și cel puțin cei care au fost la ultima întâlnire și care au participat până acum la negocieri au fost uh, deschiși uh, la găsirea unui compromis referitor la aceste trei articole. Din păcate nu a fost posibil pentru că la momentul respectiv s-au prezentat alternative de compromis care nu au fost negociate și care prezentau și anumite deficiențe acestea nu pot fi negociabile. Nu a existat posibilitatea de a analiza un bloc de uh, compromisuri și un alt bloc împreună pentru a ajunge în urma negocierilor la o propunere comună de compromis și nu a existat posibilitatea de a ajunge doar la un compromis pe articol. Noi ne-am fi dorit acest lucru. Uh, pentru că nu a existat această posibilitate, noi, verzia, trebuie să luăm hotărârea pentru noi, uh, și anume cum abordăm această situație extrem de dificilă. Noi am dat curs liniei noastre, avem o proprie versiune, o versiune verde a directivei. Aceasta a fost elaborată încă de la început pentru noi ca orientare și include prioritățile pe care noi verzi ni le-am stabilit pentru aceste negocieri. Această versiune verde a reprezentat orientarea după care ne-am ghidat în elaborarea fiecărui compromis. Obiectiv pentru verzi a fost o legiferare publică care să fie una solidă, una care funcționează și în ceea ce privește punerea în aplicare. și pentru că avem o piață deschisă și în vederea legiferării publice, e important să existe niște reguli clare. Pentru noi important este în acest sens îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați pe piața internă. Pentru noi a fost un punct foarte important. În același timp, este important să se clarifice că este o competență a statelor membre. Directiva actuală spune acest lucru că um, ține de prerogativele statelor membre să, se, să verifice respectarea acestor norme minime. E important ca aceste controle până ca să fie, să fie în continuare desfășurate într-un mod voluntar, pentru că dacă aceste controle nu pot fi adaptate situației, și acest lucru rese din practică, atunci um, acest control nu are niciun efect și, um, din potrivă, este în dezavantajul um, angajaților. Iată de ce am fost de părere că la articolul 3 trebuie să avem suficientă marjă de manevră pentru a ne putea adapta la orice situație. Doar atunci legislația poate fi una eficientă. Cu alte cuvinte, n-am opus ca printr-o directivă de punere în aplicare să se modifice directiva inițială și să se modifice partajarea competențelor reglementată în tratate, unde dreptul muncii ține de competența statelor membre și să apară dintr-o dată o nouă competență pentru comisie. Acestea sunt premizele pe care ne-am bazat în analiza celor două propuneri de compromis, analiza pe care am făcut-o cuvânt cu cuvânt și, uh, de asemenea, premisele pe care ne-am bazat în analiza consecințelor acestor inițiative legislative. Pe baza acestor premize vom vota, pe baza acestor uh, premize, de asemenea, ne-am hotărât care vor fi compromisurile pe care le vom sprijini. Încă nu am ajuns la sfârșitul negocierilor. Am impresia că lucrurile încă sunt în mișcare și e important să amintesc încă o dată, pentru că tocmai dacă vorbim de acest articol problematic, articol 9, aici ne confruntăm pe de parte cu situația că avem nevoie de o listă deschisă și nu vrem să impunem uh, niște angajamente, se poate ajunge uh, în situația în care angajamentele să ducă la o listă închisă. Iată, cred că aici un shell nu își are locul. Ehm, în plus, acest articol nou ține direct de partajarea competențelor între Comisie și statele membre. Articolul 11, de asemenea, trebuie văzut dacă acesta rămâne sau nu în propunerea de directivă. Iar acest lucru se poate observa într-un uh, amendament propus de uh, liberal de Danuta. și anume in advanced. Cum curge fluxul informației așadar? Iată, articolul 11 este unul logic, după părerea mea. Aceasta era propunerea inițială din partea Danutei. O sprijin, însă, la ora actuală, dacă se introduce in advance, creăm o situație extrem de complexă din punct de vedere juridic, unde nu e foarte clar uh, dacă statul membru trebuie să reacționeze luând niște măsuri de control sau dacă poate reacționa. Creăm astfel niște lacune juridice. Mi se pare foarte important să recurgem la formularea without delay, fără întârziere, pentru că acest lucru arată foarte clar că informațiile care trebuie transmise în temeiul articolului 4, că acest flux de informații poate funcționa bine și că statele membre uh, pot păstra aceste informații în acest sistem ATR pentru ca și celelalte state membre să afle despre ce e vorba și atunci Comisia poate juca un rol important de coordonare, rol pe care de altfel trebuie să-l joace. Însă un alt rol al Comisiei aici nu are sens, după părerea noastră. E o întrebare cheie pentru mine. Pentru că aici, după mine, se va hotărâ, ce puțin așa vede grupul nostru, cum vom vota în cele din urmă. Iată de deci este foarte important. Iată de ce uh, m-am întins un pic, uh, mi-am luat mai mult timp pentru că este un punct important pentru noi. Articolul 3 credem că e mai bun în forma actuală, așa cum a fost negociat cu raportarea, pentru că este mult mai coerent și merge spre o mai bună legiferare, o legiferare mai clară, mai corectă. Sprijinim așadar acest articol pentru că uh, Alternativa oferită la acest articol prezintă niște um, reale lacune juridice. La articolul 12 e vorba de o chestiune politică pentru noi verzi. Este foarte clar, trebuie să subliniez încă o dată aici, că s-au făcut multe manevre în timpul negocierilor, că uh, doamna raportoare a făcut eforturi din răsputeri, dar dacă trebuie să o care e cea mai bună formă de legiferare, pentru mine e mai bine dacă nu doar în primul uh, nivel, în, dacă nu mă aflu doar la primul nivel al răspunderii generale, acea general liability, ci merg până la capăt. Iată de ce subliniez încă o dată că propunerea raportoare e mai bună pentru că am negociat-o împreună, e mai bună decât propunerea comisiei, mult mai bună și, um, bineînțeles, vom ține cont la vot de acest lucru. În ansamblu, cred că mâine votul va fi unul destul de haotic, e păcat, dar trebuie să subliniez încă o dată la sfârșit că totul e meritul raportoarei. Dânsa, de fapt, a făcut uh, totul pentru ca în cele din urmă să se ajungă la acest vot. Domnul Thomas Handel. Apoi am să dau cuvântul uh, celor care vor să intervină și nu sunt raportor fictiv. Thomas Sandal. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că o astfel de directivă se abordează doar dacă vrem să consolidăm uh, drepturile angajaților, drepturile lucrătorilor, drepturi care până acum au fost considerate uh, ca nefiind pe deplin respectate până acum. Credem că propunerea Comisiei reprezintă de fapt o înrăutățire pentru situația lucrătorilor. E o propunere care lasă mult de dorit, este insuficientă pentru noi și doresc să abordez trei puncte, având în vedere că nu prea avem timp la dispoziție. În primul rând, în ceea ce privește aliniatul 3, în ceea ce privește raportul cu Tratatul Roma 1. Pentru noi nu e clar cum va fi formulată această relație, dacă Roma 1 prevede într-adevăr că țara gazdă uh, că se vor aplica condițiile de lucru de acolo. În plus, uh, a există aici o lacună. Contractele colective nu intră aici. Iată de ce este insuficient. Uh, dacă în cele din urmă sarcina probei rămâne la lucrători. În practică constatăm adesea că lucrătorii, din cauza contextului actual, nu poate să prezinte această sarcină a probei. Iată, credem că aici ar trebui să se vină cu lămuriri. În ceea ce privește articolul 9, am fost uh, foarte clar de la început împotriva unei notificări. S-a modificat, s-a făcut aici o modificare pentru noi insuficientă, lista deschisă, dar doar o listă deschisă, foarte clar, fără niciun compromis, lista deschisă poate continua pe făgașul evoluțiilor viitoare uh, înregistrate de piața muncii, știm că noi, dacă lucrăm la Uh, un nou regulament, uh, există multe entități care încearcă să găsească o cale de a eluda prevederile la care lucrăm. Iată de ce cred că este important ca aceste mecanisme de control să fie adecvate uh, în statele membre, posibilități de sancțiune, de pildă, care să fie proporționale. În cele din urmă, răspunderea întreprinderii nu trebuie să subminăm răspunderea generală a întreprinderilor. Există prevederi foarte clare, uh, cele care sunt aplicate și subcontractorilor mi se pare insuficiente, trebuie să le clarificăm și trebuie să spunem foarte clar cum uh, pot evolua aceste răspunderi. Credem că prevederile existente la ora actuală în statele membre în ceea ce privește răspunderea întreprinderilor este, uh, sunt suminate prin această propunere. Ne uh, considerăm uh, mai aproape de propunerile raportoarei. Din păcate, însă, în ceea ce privește trimiterea propunerilor de compromis, uh, în prezentarea acestor articole, un articol prezentat de noi s-a pierdut. Secretariatul va fi contactat, poate că e vorba uh, de cel M3, e vorba de articolul 12, l-am prezentat la termen, însă se poate întâmpla uh, ca acesta să se fi pierdut din greșeală. Vă rog uh, așadar o, o atenție pentru ceilalți colegi, mai primiți un amendament din partea noastră. Nu, o zon... Președinte, ajung acum la ceilalți intervenienți v-aș ruga să interveniți ceva mai succint decât raportorii fictivi. Mai întâi, doamna Isaia, mulțumesc. Am să vorbesc în limba mea maternă și mulțumesc secretariatului pentru că mi-acordă această posibilitate astăzi. Mulțumim în primul rând doamne raportor, dar și raportorilor din umbră, întrucât toată lumea a lucrat luni de zile pentru a găsi o poziție comună. Iată de ce e regretabil că în ultimile săptămâni s-a dovedit că există două seturi paralele de compromisuri asupra cărora va trebui să votăm mâine. Din punctul meu de vedere, acest lucru trimite un semnal negativ Viziunea noastră comună la Comisia Emple este următoarea. Implementarea acestei directive trebuie să fie ameliorată, în special în ce privește eventuala eludare a prevederilor sale și evitarea abuzurilor. Articolele vizând Uh, articole 4 și 5 vizând uh, dreptul la informație și cel referitor uh, la, administrarea, la cooperarea administrativă 678, articolul 678, aș dori și sper să găsim oricât de târziu în noapte un compromis aici, pentru că vorbim de proceduri administrative și dreptul la informare. Aceste elemente nu sunt chiar atât de politice și, așa cum au spus uh, raportorii din umbră, articolele 9 12, precum și 3, sunt uh, subiectele cele mai fierbinți. Uh, articolul 3 referitor la abuzuri și uh, eludarea prevederilor uh, directive e important. Să existe o abordare holistică a acestei detașări a lucrătorilor. Uh, doar așa putem avansa, cum și doamna raportor a spus. Iar în acest punct aș dori să subliniez că în comisia noastră s-au discutat probleme de genul companiilor care nu sunt decât o căsuță poștală, uh, precum și a persoanelor fizice autorizate, Apoi, în ce privește controlele naționale, e nevoie de o listă deschisă, așa încât administrațiile naționale să poată avea la dispoziție uh, mijloace diverse pentru a determina autenticitatea detașării. Uh, măsurile trebuie să fie justificate, proporționale și non discriminatorie Interpretarea acestor termeni a ridicat de asemenea preocupări. Și, din punctul meu de vedere, e nevoie de mai multă claritate și siguranță pe aceste teme. Astfel încât administrațiile naționale să se comporte la fel și să se comporte în special la fel vis-a-vis -vis de societățile din statul membru, dar și societățile din statele terțe. Alminter, putem vorbi de protecționism. Și Comisia, practic, uh, ar uh, lansa verificările uh, asupra um, calității administrației. Compromisurile s-au schimbat, dar e important să înțelegem că avem 27 de state membre, foarte curând 28 state membre și doar în 8 există o responsabilitate uh, vis-a-vis uh, -vis de companiile care detașează lucrători. Iată de ce uh, abordarea națională e cea pe care eu o prefer și e calea pe care putem merge înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, Thomas Mann și Richard Falb. Am să dau cuvântul tuturor. Thomas Mann mai întâi, Richard Falb, Ciaba Ori. Există și alte înscrieri la cuvânt? Nu. Atunci. În această ordine. Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, există situații complicate fiecare dintre noi vrea aplauze, fiecare dintre noi vrea să fie aprobat și fiecare dintre noi uh, salută atunci când există o linie clară. Din păcate, nu avem uh, niște orientări clare acum și de ce? Nu se poate pentru că în cadrul grupurilor avem grupuri, avem poziții diferite. Da, Nadia, sunt de acord cu tine peste tot, dar când spui că e vorba de tentative de protecționism, eu nu văd acest lucru. Vreau ca lucrurile să fie temeinic aprobate, de temeinic abordate pentru a exista condiții clare pentru detașarea lucrătorilor. Iată motivul care ne uh, ghidează. Am avut ocazia de a discuta adesea cu Danută, dar și cu toți raportorii din umbră pentru a vedea dacă mergem împreună spre aceeași direcție sau nu. Mă tem uh, când spunea colega că mâine vom vota haotic, trebuie să mă alătur. Stimată doamnă președinte, dragă Pervonș, nu există posibilitatea și spun acest lucru din cauza observației mele. Nu, nu vreau aici aprobare, dar hai să amânăm totul pentru a ajunge la un mai bun rezultat. De ce? pentru că avem poziții atât de divergente referitor la atât de multe puncte. Am făcut, am organizat conferințe împreună, am uh, purtat numeroase discuții referitor la procedurile comune, am uh, organizat numeroase negocieri, dar dacă spunem că avem un compromis doar referitor la punctul A și B, nu e suficient. Mm, există propuneri uh, la 3A, și anume că statele membre pot aplica în continuare acele criterii pe care le consideră necesare, pot să le aplice într-un mod nediscriminatoriu, dar pot fi fi absolut de acord um, spre deosebire de acele prevederi care ar trebui desemnate de autoritățile competente. Am dori, de pildă, când vorbește de notificare, am vorbit de notificare, informare, un pas important. Da, listele deschise trebuie să rămână, dar dacă Uh, se introduce in advance, deja lumea nu mai e de acord. Avem proceduri diferite în fiecare stat membru și trebuie să ținem cont de acest lucru. Cred că este important să spunem că aceste mesaje greșite ar trebuie modificate. Nu putem purtați de un spirit comun să ajungem la un rezultat. Nu ne putem întâlni încă o dată pentru a discuta din experiența mea am spus întotdeauna că vrem să evităm confruntările. Uneori nu avem alt remediu, dar este important să ajungem la o alegere. Am putea face multe, de pildă la articolul 12, dacă mă gândesc la răspunderea generală a companiilor în Germania și mă uit la propunerea actuală, nu sunt compatibile și cred că statele membre trebuie să facă tot posibil pentru a ajunge la o soluție. Nu putem avea soluții care, uh, nu putem avea state membre care nu sunt de acord, care nu doresc să găsească o soluție și avem nevoie de abordare coerentă. Văd acest lucru la socialiști și democrați, dar văd că alții poate nu sunt dispuși la compromis. E, există chiar atât de multă divergență, nu putem spune că uh, profităm de o ocazie uh, să ne mai întâlnim, să mai încercăm o dată. În, în septembrie oricum va trebui să votăm, dar mm, totuși nu putem încerca să ne uh, punem de acord ca să nu pierdem tot ce am atins deja. Da, pervanș, pervanș tu poți să spui, da, nu sunt de acord, a fost doar o încercare. Poate, dragi colegi, uh, putem împiedica acest conflict, uh, fie A, fie sau B, pentru a evita votul haotic de care se teme Elisabeta mâine. Nu putem uh, totuși face ceva? Dragi colegi, pentru că mi-ați atras atenția în poziția mea ca președinte aici și să tranșez problema. Vă zic care e opinia mea. Mi-aș dori să contribui la eficientizarea lucrărilor noastre, dar doresc să reamintesc colegilor că dacă e să mă uit la area de competență a comisiei noastre, în prima zi în care președintele Barroso a fost ales pentru un al doilea mandat, existau două dosare importante pe masa de lucru și care urmau să cadă în competența noastră. Primul a fost blocat de Comisia Europeană pe motivul unei consultări necesare. Însă, după părerea mea, o consultare excesivă a partenerilor sociali. Era vorba despre directiva timpul de lucru. Iată, ne încheiem uh, acest mandat, această legislatură, fără o astfel de directivă. Domnul Barroso a fost ales cu un angajament care a fost contestat de la bun început. După hotările judecătorești, Vichy Laval și altele. Anumite state membre și anumiți deputați, anumite grupuri politice, nu doreau o revizuire a directivei. Alții vreau o directivă de tip interpretativ. Dezbaterea a fost lungă și, în special, activă atunci când a fost ales domnul Barroso. Un uh, element esențial al investiturii sale a fost angajamentul lui Barroso tocmai reinterpretarea directivei detașarea lucrătorilor. Acum, suntem la mai puțin de un an de la finele legislaturii noastre și discuția între raportorii din umbră, o discuție opacă, la care nu participă toți membrii comisiei noastre, ci doar echipa de negociere, E o discuție ce se derulează de luni, de zile. Nu am numărătoarea exactă a tuturor ședințelor raportorilor din umbră, dar știu că e vorba despre cifră importantă. Iar uh, ce am auzit despre aceste reuniuni, mi s-a aud că acestea nu sunt foarte eficace. Dacă uh, întâlnirile sunt atât de lungi pentru a nu obține un acord, înseamnă că se vorbește mult, dar că uh, nu se află, se găsește un compromis. Înseamnă că pozițiile sunt foarte diferite și eu cunosc tacticile de negociere la fel ca dumneavoastră, dragi colegi. Am o anume experiență. Și nu ignor tacticile de amânare și întârziere. Comisia ne arată mereu cât de expertă e pe sectorul social la amânări. Deci, nu vreau să fim acuzați de aceeași practică. Dacă dorim să avem măcar o șansă de a duce acest text la bun sfârșit înainte de sfârșitul legislaturii, trebuie să menținem calendarul decis. La solicitarea raportoarei, la solicitarea grupului meu, am acceptat deja de două ori amânarea. Acum este exclus. intervenția din sală fără microfon și uh, solicitarea dumneavoastră, dar odată și din partea grupului meu, de mai multe ori deja. Am acceptat amânarea. Și nu scrie nicăieri în regulamentul de funcționare a Parlamentului că înainte de a merge la un vot în plenul unei comisii parlamentare, trebuie să obții consensul. Dacă există dezacorduri, prea bine, mergem cu acestea la vot eu nu vreau să fiu în poziția de a nu fi în măsură să deschid discuția cu Consiliul. Acesta e punctul critic. Și vă rog, nu uh, veniți să-mi cereți încă o zi și așa mai departe. Calendarul va fi respectat și vom vota mâine. Richard Farm, apoi Ceaba Oric. a děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni, se výrazně nezlepší. Poziția lucrătorilor detașați nu se va ameliora. Nu folosește la nimic să fim agresivi și doamna raportor poate să pare să se opună oricărei propuneri ce vine din partea socialiștilor sau a sindicatelor. Căci dacă sindicatele și socialiștii nu ar exista, nu ar exista model social european care să fie acum atacat din toate direcțiile. Toată lumea poate avea propria părere și părerile sunt diferite, dar nu aveți dreptul să aruncați, să ștergeți de pe masă orice propuneri să fac. Despre ce vreau să vorbesc? Trebuie să ne protejăm împotriva dumpingului social. Eu vin dintr-o țară, Republica Cehă, unde ne confruntăm cu un capitalism de tip mafiot. Și cred că în multe dintre celelalte state postcomuniste lucrurile se întâmplă cam la fel. Ca atare, mi se pare primordial faptul că au existat hotărâri ale Curții Europene de Justiție spunând că sindicaliștii suedezi nu acționaseră corect în poziția pe care o luaseră asupra problemei lucrătorilor detașați. Și întotdeauna organizațiile internaționale încearcă să uh, vadă, să evalueze dacă sindicatele au acționat bine sau nu și să prescrie ce pot să facă sau nu sindicatele e posibil ca sindicatelor să le fie frică. În fostele, în statele membre mai vechi există un oarecare nivel de protecție și cei care câștigă mai puțin și trăiesc în condiții mai proaste încearcă acum cu orice preț să schimbe aceste condiții de muncă. Oricare ar fi rezultatul. Ar trebui să ne comportăm în mod responsabil, fără să ne atacăm noi între noi. Dar directiva existentă e departe de a fi clară și acest lucru complică totul. Dacă în comisia noastră dorim rezultate, Trebuie ca toți lucrătorii din toate statele membre să poată beneficia de aceste condiții și nu trebuie să invocăm tradiția, subsidiaritatea și așa mai departe. Iar metoda deschisă de coordonare se pare că nu funcționează nici ea. Toate acestea sunt iluzii. Președinta Cioba Există și alte înscrieri la cuvânt sau închid lista oratorilor? Am și eu câteva observații, dar atât. Atunci, Cioba Mulțumesc, doamnă președinte. Nu doresc să repet ceea ce s-a spus deja. Am totuși câteva observații. Consider că nu este niciun motiv să ne arătăm cu degetul unii pe alții. Într-adevăr, pozițiile noastre sunt extrem de îndepărtate și nu doar între grupurile politice, ci, așa cum Thomas Mann bine spunea, funcționează interpretarea către limba germană? Oratorul, reiau. Consider că nu trebuie să ne arătăm cu degetul unii pe alții. Există situații și probleme asupra cărora diferențele persistă și vor persista. Din păcate, este cazul și acum. Mai mult decât atât, aceste diferențe nu se regăsesc întotdeauna doar între grupurile politice, ci și în sânul unui același grup politic sau în cadrul unui același stat membru. Uneori se consideră că e o dezbatere între Est și Vest, dar eu nu cred că e așa. Dacă e să privim mobilitatea lucrătorilor detașați, probabil că sunt mult mai mulți lucrători detașați printre vechile state membre decât fluxurile de la est spre vest și dacă se evocă riscul de dumping social, eu nu cred că așa ceva e adevărat. Cred că eforturile Danutei sunt remarcabile pe acest raport. Ea a încercat să facă totul pentru a putea apropia cât de cât poziții foarte, foarte îndepărtate și uh, a încercat să găsească compromisuri. Doamna președinte a spus că poziția nu e limpede. Firește, e consecința acestui efort de a obține un compromis. Poziția raportoarei a fost foarte clară la început. Dacă acum a devenit mai uh, vagă, e din cauza efortului de a apropia pozițiile divergente Iată de ce poziția actuală a raportoarei e poate ceva mai puțin clară. Chiar dacă doamna președinte a refuzat deja uh, ideea, mm, nu cred că e cu totul imposibil uh, de a pune în practică sugestia lui Thomas Mann. Aș fi de acord să spun că nu trebuie să urmăm poziția Consiliului, trebuie să formulăm propria noastră poziție. Dar Știut fiind că trebuie să negociem cu Consiliul, trebuie să ajungem totuși într-o situație ca și raportul vizând fondul pentru categoriile cele mai defavorizate, unde nu putem fi de acord. Și în reunea EPSCO din această săptămână va exista un raport de progres pe uh, fond și pe detașare. Și nu va exista o abordare comună. Deci, putem fi pregătiți până iunie-iulie, dar Trebuie să mai așteptăm ceva, deoarece Consiliul nu este gata. Încercăm pur și simplu să ținem seama de toate circumstanțele și asta în mod realist. Nu vreau să intru în detalii, dar articolele 3, 9 și 12 sunt cele care au uh, suscitat uh, dezbaterile cele mai intense, dezbateri politice și uh, cu implicație emoțională. Într-adevăr, dezbaterea a fost determinată de considerente naționale. Aș dori să subliniez uh, un punct care nu a fost conflictual, dar unde nu s-a găsit o soluție, ținând seama de legislație, de legislația care e mereu um, în întârziere, așa cum știți. Um, și dacă ați făcut anumite studii, înțelegeți că acest lucru nu poate fi schimbat. Dacă refuzăm să ținem seama de natura însăși a legislației, vom crea o situație de tip anarhic. Pentru că avem nevoie de o dată precisă pentru a avea o referire. Dar dacă uh, legea diferă de realitate, atunci modificarea se impune. Dacă e să vorbesc în mod concret de articolul 9, pentru ca cineva să pună obstacole de detașării lucrătorilor, căci multe solicitări în acest sens, oricine, la orice moment, cu orice motiv, poate crea astfel de obstacole Asta nu înseamnă în niciun caz siguranță juridică și nu mă mir că Danuta a încercat să găsească un compromis uh, aici, dar nu poate merge atât de departe, pentru că propunerile făcute sunt exagerate și nu sunt de acord cu Richard, deși îi respect foarte mult opinia. Și anume că Danuta nu a acceptat nicio propunere a sindicatelor, dar cred într-adevăr că nu putem susține ideea potrivit cărea sindicatele au mandate la fel ca și autoritățile, pentru că atunci, practic, e o competiție și numai o cooperare între angajat și angajator. Sindicatele ar ajunge în situația în care să aibă o competență de control similară cu cea a autorităților. Autoritatea există pentru că ea trebuie să fie independentă și trebuie să facă respectată legea și textele legislative. Iată de unde o anume exagerare. E regretabil, într-adevăr, că acum trebuie să găsim um, o propunere în cele două pachete paralele de compromisuri. Dacă considerați că uh, uh nu le putem apropia niciun fel, soluția într-adevăr este să mergem la vot și vedem ce iese cei care spun că există totuși pași făcuți în direcția unei apropieri, dar uh, insuficienți, poate că ei au dreptate și ar trebui să ne acordăm ceva mai mult timp. Iată decizia pe care trebuie să o luăm acum. Poate nu voi avea timp și în viitor, dar doresc de pe acum să uh, mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile sale remarcabile. Doamna președintă a mai invocat un punct. Directiva timp de lucru. Haideți să nu uităm că nu e doar vina Comisiei că acest dosar uh, s-a împotmolit. Parlamentul a avut o poziție consecventă, dar mm, inflexibilă în ce privește posibilitatea unui opt-out. Țara pe care doream să o arătăm cu degetul pentru că mm, mergea prea departe, ei bine, uh, Consecința acum e că suntem încă și mai departe de un compromis decât eram acum 5 ani. Și ar fi bine să evităm, în cazul directivei privind detașarea, uh, să uh, cădem în aceeași capcană. Important este să respectăm drepturile lucrătorilor detașați. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Sercas. Da, porque se a suscitado el asunto de si votar o no votar, mi colega... Mulțumesc. Uh, s-a menționat uh, dacă ar trebui să votăm sau nu. Ei bine, să vă spun care este poziția socialiștilor. Am cerut deja în repetate rânduri uh, președintei de a amâna acest vot pentru a obține un acord, um, acord care a fost imposibil de obținut până acum și cred că trebuie să um, știm să ne respectăm reciproc și să obținem și respectul Consiliului. Propunerea noastră este următoarea. Uh, da, putem să votăm, dar nu trebuie să cădem în aceeași situație arbitrară. Parlamentul trebuie la un moment dat să ia o decizie. Iar cel care va avea uh, în mod democratic câștig de cauză este cel care își va prezenta propunerea. Președinta, și eu, la rândul meu, aș vrea să fac câteva observații pe fond. Prima observație se referă la mizele acestei directive. Ceaba Ori tocmai ne-a spus că nu trebuie să ridicăm obstacole în calea detașării lucrătorilor. Nu cred că trebuie să uităm care este obiectivul acestei directive. Directiva își propune să permită detașarea temporară pentru uh, prestarea de servicii din partea lucrătorilor. Dacă trebuie să revizuim interpretarea acestei directive, ei bine, Asta este pentru că știm că prin intermediul acestei detașări temporare pentru o anumită misiune a implicat o deturnare completă a, a acestei directive, ajungându-se până la urmă la o detașare permanentă, o mobilitate permanentă care destabilizează pie piața muncii din țările unde are loc această, acest transfer. Și ceea ce conduce și la o fragilizare. Așadar, o tematică foarte importantă și este normal că i-am consacrat atâta timp. Însă, în calitatea noastră de comisie responsabilă de afaceri sociale, cred că trebuie să ne asumăm răspunderea față de mizele acestei directive și față de implicațiile sale, nu numai în termen social, ci și în termen politici. Acum, cu privire la vot. El va avea loc mâine, ceea ce înseamnă că mai avem 24 de ore dacă dorim să ne armonizăm punctele de vedere, dar votul rămâne prevăzut pentru mâine. Acum, dacă trebuie să așteptăm sau nu Consiliul, v-am spus deja, avem toate posibilitățile aici. Fie Parlamentul European va vota după Consiliu, mai sunt și alte situații în care Parlamentul votează înainte de Consiliu, mult înainte, fiecare instituție se bucură de propria sa autonomie și are propriul său ritm. Ritmul nostru a fost unul serios. Cu reuniunea ale raportorilor din umbră, care au fost foarte dense și pline de argumente, prelungite, cu luări de cuvânt din partea fiecăruia, cel puțin așa se înțelege din ceea ce ne ați spus. Așa că n-are rost să ne grăbim și după aceea să așteptăm Consiliul. Trebuie să ne păstrăm autonomia în calitate de legiuitor. Apoi, raportoarea, și aici nu mai vorbesc în calitate de președinte a comisiei, ci de membru al grupului socialiștilor. Așadar, dragă raportoare, v-am auzit spunând că socialiștii propuneau o liberă reprezentare a lucrătorilor fără acordul acestora. Știți că împreună cu alți colegi am fost la Flamanville și am văzut care era situația lucrătorilor polonezi care aveau un contract de o singură pagină scris în limba engleză pe care nici nu-l puteau înțelege și nu aveau niciun fel de reprezentant. Am văzut condițiile în care, până la urmă, au putut fi reprezentați și cât de bucuroși au fost uh, să aibă un mic ONG care n-avea nici măcar o filială clară acolo, dar cu cineva care vorbea poloneză și care putea să-i asculte și să-i înțeleagă. Asta în condițiile în care din salariul lor se rețineau contribuții sociale și impozite pe care ei nici nu le vedeau apoi sau al căror uh, efecte ei nici nu-l vedeau apoi. Iată, Uh, respectarea drepturilor uh, lucrătorilor detașați este esențială și reprezentarea lor este esențială și formularea uh, făcută aici este absolut esențială. Cu toții am uh, aprobat dreptul la reprezentarea lucrătorilor și dreptul la uh, participarea sindicală în cadrul Cartei Drepturilor Lucrătorilor. Însă acest drept nu este unul real manifestat pe teren și dacă vrem ca el să devină real, trebuie să-l, uh, să susținem uh, amendamentul socialiștilor pe acest punct. Și acum trebuie să spun ambelor grupuri că regret foarte mult un lucru. Niciunul din grupuri nu mai vorbește despre responsabilitatea uh, comună și solidară. Și regret foarte mult acest lucru, pentru că uh, Uh, în propunerea inițială a Comisiei aveam această contribuție foarte importantă, esențială și văd că, de-a lungul negocierilor, um, arta noastră a compromisului ne-a condus să pierdem această um, victorie foarte importantă, un concept clar de care avem nevoie în dreptul muncii. Așa că, repet, regret că uh, această noțiune nu mai apare în text. Și acum o ultimă reflexie care și acesta este cumva în marginea dezbatelor pentru că toți interlocutorii au discutat uh, principiile esențiale, dar eu m-aș referi și la limbi. Stimată Nadia Hirsch, sunt surprinsă că resortisanții dintr-o țară care uh, pledează zi de zi ca limba dumneavoastră să fie Uh, folosit acolo unde este necesar, e bine, în aceste condiții dumneavoastră acceptați un compromis prin care angajatorii să fie obligați să-și prezinte documentele numai în limba engleză. Lucrătorii detașați sunt în general detașați în sectoare cum ar fi construcțiile, transporturile sau agricultura și patronatul din aceste sectoare este constituit foarte des de mici IMM-uri care nici nu stăpânesc limba engleză. Deci, o directivă de interpretare care să ceară tuturor lucrătorilor și tuturor patronatelor în numele unei Europe a lucrătorilor să vorbească limba engleză, nu mi se pare a fi o idee bună. Și cer tuturor să citească cu mai mare atenție această prevedere inclusă în compromisul redactat de raportoare. Uh, iată, îmi pare rău că a trebuit să mă acces pe niște detalii minuscule, poate, dar ele nu fusese abordate de raportorii din umbră și am vrut să le menționez și eu. Și acum ajung la comisie, care trebuie să aibă o intervenție succintă în general. A, văd că nici măcar nu vrea să ia cuvântul. Foarte bine. Stimată raportoare, vă rog să nu vă supărați. Este absolut uh, uh natural uh, să uh, luați cuvântul și o să vi-l dau și fără să mi-l cereți, pentru a extrage concluziile acestei dezbateri. Vă dau cuvântul, dar vă rog să nu depășiți 10 minute dacă dorim să respectăm ora stabilită pentru uh, ședința noastră și pentru a concluziona această uh, dezbatere atât de interesantă. Stimată doamnă președintă, nu sunt deloc enervată, vroiam doar să îmi exprim și eu poziția față de toate intervențiile pe care le-am ascultat. Cu atât mai mult cu cât situația actuală și contextul actual nu este neapărat cel mai transparent. Aș vrea să, minimiz, să, să reduc la minim haosul înainte de vot. Câteva cuvinte despre ceea ce a spus domnul Hughes. Steven, ai vorbit despre perimetrul public și nu există o definiție a acestui perimetru public. Ca urmare, avem foarte multe posibilități de aplicare a unor măsuri protecționiste care ar decurge din formulările propuse de socialiști. De aceea suntem împotriva lor. Te-ai concentrat pe proporționalitate și pe fundamentare. Ori, aceste principii sunt to sunt tocmai cele care se află la baza oricărei legislații. Dar care este obiectivul nostru? Obiectivul nostru este să combatem acele societăți care sunt simple căsuțe poștale. De ce? Pentru că ele au activități ilegale, deci trebuie să facem diferența între ceea ce este legal și ceea ce este ilegal. Vă dădeam exemplul criteriului uh, mărimii de la pantofi. Și ca să avem legalitate, acest cadru trebuie să fie aplicabil tuturor lucrătorilor locali și non-locali, pentru a nu avea niciun fel de discriminare. Apoi, S-a vorbit despre faptul că există un sing- o singură sursă de informații, un singur portal de informații. Ai dat exemplul Germaniei, însă eu n-aș spune că avem o singură sursă de informații. Avem aici un uh, centru care poate să garanteze securitatea juridică, caracterul complet al informațiilor și în plus, această, în plus față de această sursă unică, e bine, o putem completa cu alte mijloace de informații, ținând cont că Oricum ar exista o sursă completă, una centralizată, care însă nu exclude, bineînțeles, sursele suplimentare. În ceea ce privește autoritățile competente, aici în propunerea socialiștilor este o confuzie imensă pentru că doresc să impună niște atribuții de tip inspecția muncii care să revină sindicatelor. Astfel, sindicatelor, sindicatele ar putea să obțină toate informațiile administrative care sunt comunicate uh, administrațiilor statelor membre și astfel sindicatele ar putea să demareze control, controle și să implementeze controle, o situație haotică. Cred că administrația statelor membre este suficient de eficientă și nu mai trebuie să uh, acorde atribuții de acest gen sindicatelor. Plus, cine o să le financeze? De asemenea, ai spus că lucrătorii din sectorul construcțiilor susțin propunerea socialiștilor. Am niște dubii aici. Care sunt exact aceste poziții ale socialiștilor care sunt uh, susținute de angajatori, de patronate? Ați, uh, v-ați formulat anumite poziții foarte rapid, abia le-am primit uh, și eu, unele dintre ele. Și aceste poziții ale socialiștilor sunt foarte numeroase și mă întreb care dintre ele sunt susținute de angajatori. Nadia Hirsch, îți mulțumesc pentru deschiderea ta și pentru capacitatea grupului tău de a uh, negocia în modul cel mai deschis. Grupul tău a fost cel mai dispus să, să uh, asculte propunerile noastre ale socialiștilor și ale verzilor și sunt de acord cu ceea ce ai spus, pentru ca un angajator să poată proteja să-și poată proteja lucrătorii, atunci la rândul său și el trebuie să fie protejat. Elizabeth, ai dreptate, legislația trebuie să fie una eficace și durabilă în timp. contribuția ta personală și contribuția grupului tău a, a fost una foarte fructuoasă și foarte prețioasă. Ai spus că vom avea un vot haotic, confuz, nu neapărat dacă suntem cu toții conștienți de responsabilitatea pe care o avem în fața lucrătorilor și nu în fața instituțiilor politice, vom ști cum să votăm. Thomas Handel ne-a atras atenția asupra unor uh, erori uh, comise de secretariat cu privire la articolul 19 și voi ruga secretariatul să verifice care este situația. Uh, Richard Falbr nu este prezent, dar aș vrea să îi răspund totuși. Poate că intervenția mea a fost una foarte emotivă sau bazată pe partea emoțională, însă um, am regretat foarte mult ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că uh, a durat atât de mult să obținem uh, compromisurile, uh, atâtea luni de zile, dar nu sunt de acord cu ceea ce a spus președinta, nu am dat dovadă de eficacitate. Vin dintr-o regiune unde în anii, une, în anii 90 aveam deja uh, lucrători detașați și din anii 96 am colaborat cu um, agențiile de ocupare pentru a lupta lupta pentru drepturile acestor lucrători. Nu uh, se poate spune că eu sunt împotriva drepturilor acestor lucrători detașați. Sindicatele în trecut au amenințat cu greve. Astăzi le-aș invita să organizeze greve în regiunea mea, pentru că ar vedea foarte clar în raportul meu cum știu să lupt pentru drepturile lor. Și acum câteva cuvinte despre poziția doamnei președinte. Doamnă președintă, sunt de acord cu rolul sindicatelor. Sunt de acord că sindicatele trebuie să se preocupe de drepturile lucrătorilor. Este uneori dificil să te opui angajatorului, iar uh, sindicatul își uh, joacă foarte bine uh, rolul. Însă cred că am depăși o linie roșie dacă am conferit sindicatelor posibilitatea de a se substitui lucrătorilor și de a cere în numele acestora compensațiile și remunerațiile care îi se cuvin. Aici avem un status quo juridic și aș mai sublinia că acest proiect de raport a fost elaborat nu numai de raportor și raportorii din umbră împreună cu secretariatul și echipele, dar și cu colaborarea a alți zeci de membri ai Parlamentului care și-au adus contribuția la poziția raportorilor din umbră și uh, de-a lungul întregului proces uh, am consultat membrii grupurilor noastre politice și tocmai de aceea eforturile noastre au fost atât de îndelungate. În raportul de față nu vorbim numai despre drepturile lucrătorilor detașați și despre executarea directivei privind detașarea lucrătorilor. Vorbim și despre măsuri de combatere a crizei. Doamnă președintă, cred că avem cam aceeași vârstă. nu cred că mai are rost nu, nu cred că se mai poate să-ți închei cariera în același loc de muncă sau în aceeași casă sau alături de același uh, soț. Este o uh, epocă a mobilității. Și dacă mâine votăm pentru compromisurile propuse de socialiști, cred că raportul nostru va fi un eșec, nu va mai avea niciun rost să fie detașați lucrători, peste un milion de lucrători europeni și-ar pierde locul de muncă, șomajul va spori în vest, vest care se află deja într-o situație economică chiar mai gravă decât uh, cea a noilor state membre. Iată care este poziția pe care uh, trebuie să o aibă Comisia uh, ocupare. Președinta, am terminat uh, dezbaterea în comun și vă uh, dau întâlnire după amiază pentru a considera uh, pentru a continua lucrările noastre. Și așa cum s-a spus deja, uh, votul pe acest raport va avea loc mâine. Am uitat însă să-i dau cu... Uh, am, greșit numele raportoarei, este vorba deja deci de raportoarea Iasloviesca care va fi votat mâine.